punctul 7 va fi amânat la dorința raportorului eh, Rivelini. Domnul Rivelini mai lucrează asupra raportului, prin urmare acest eh, punct nu poate fi tratat astăzi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? astăzi ședința noastră poate fi urmărită online, în direct, și avem doi membri noi ai secretariatului, Caterin O'Sullivan și Olivier Sotier. Nu putem decât să le urăm bun venit și sper că vom avea o tare bună colaborare. De obicei avem o bună colaborare cu colaboratorii noștri, prin urmare și de data asta Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, procesul verbal al ședințelor de pe 17 și 18 iulie. Dacă până la finele ședinței nu vor exista comentarii pe marginea acestui proces verbal, atunci el va fi adoptat. Trecem, acestea fiind spuse, la prima dezbatere din după amiaza aceasta. Este vorba despre raportul special 7 din 2013 cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Curtea de Conturi. Ian Mulder este raportor. Poate că ar fi mai bine să dăm întâi de toate cuvântul celor de la Curtea de Conturi și mai apoi, după această prezentare a raportului special, îi vom da cuvântul raportorului. Și bineînțeles că după aceea toată lumea poate lua cuvântul. Domnul Itala, vă urăm bun venit! Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului reducerilor uh, pe marginea regulamentului cu privire la, această, la acest fond, e importantă discuția pe care o putem astăzi purta. Înainte de a trece la prezentarea raportului special, dați-mi voie să vă dau câteva informații generale cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare. Acesta a fost uh, creat în 2006 pentru a ajuta pe oamenii loviți de disponibilizările masive. Uh, fondul constă în uh, formare, ajutor oferit uh, persoanelor care doresc să își deschidă propriile afaceri. De asemenea, conțin și sprijin acordate pentru venit, precum și alte Același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 rezultatele obținute prin diferitele măsuri implementate. Legiuitorii ar trebui să folosească fondurile doar pentru acele măsuri care aduc într-adevăr valoarea adăugată la nivel european. Nu trebuie să se ofere fonduri europene care să complementeze, practic, scheme de sprijin deja existente Domnule președinte, înainte de a încheia, nu pot decât să mulțumesc uh, raportorului Parlamentului European pe această temă. Am colaborat uh, strâns cu domnul Mulder și consider că documentul său de lucru oferă multe Islanda pentru buna cooperare pe care am avut-o până în prezent. Eu cred că rezultatul raportului e demn de luat în seamă, concluziile sunt în mare parte pozitive, banii au fost cheltuiți uh, bine. Sigur că Dar întrebarea este de ce se accesează mai mult FSE în loc de FEG? Și pentru următorul buget multianual s-a decis deja și a fost aprobat și de majoritatea parlamentară că ar trebui să continuăm uh, coexistența celor două fonduri. Însă, De ce această diferență? Iată deci că anumite lucruri mai trebuie clarificate în cadrul trialogului care are loc sub auspiciile unei alte comisii din acest Parlament și vom vedea ce va rezulta din acest și ce nu. Din câte am înțeles eu, se va acorda mai multă importanță pe viitor și acestui aspect. Cred că ar trebui subliniat mai mult faptul că Fondul European pentru Globalizare și Fondul Social European perioada în care se tratează cererile atunci când oamenii rămân fără locuri de muncă este un termen mult prea mare. E vorba de 10 luni, aproape un an. Și cred că în acest termen ar putea fi îmbunătățit, situația ar fi mai bună. Întrebarea cum ar trebui folosite fondurile? În momentul de față, cam o treime din fonduri sunt folosite pentru compensarea salariilor și eu mă întreb dacă țară pentru a primi un răspuns din partea Comisiei cu privire la ceea ce se poate face. Cred așadar, domnule președinte, speră că în următoarea perioadă de programare se va ține cont de poziția Curții de Conturi. Mulțumesc, domnul Paul Rubic, are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să le mulțumesc domnului Iteala și prietenul nostru, domnului Muldă, pentru că acest fond pentru globalizare are importanță centrală combaterea șomajului în rândul tinerilor. Tocmai am aflat din presă că concernul Siemens dorește să disponizeze până la 10.000 de persoane și întrebarea este dacă se vorbește deja în mass media, nu ar exista posibilitatea unui sistem de avertizare timpurie pentru ca cei care sunt deja pe lista încurajatoare. a dovedit a avea cele mai bune rezultate și ar trebui să ne concentrăm cu FSE doar asupra celor trei măsuri care dovedit a fi cele mai eficiente și, într-adevăr, am și altcineva care dorește să intervină? Nu. Iată, deci, avem uh, un spectru larg de opinii. Opoziție susține renunțarea la FEG și includerea acestuia în cadrul FSE. Cealaltă poziție susține vă rog să vă prezentați pe scurt. Mulțumesc uh, foarte mult, mă numesc Detlef Eckhart, sunt directorul responsabil în cadrul Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă și în numele Comisiei aș dori să mulțumesc Curții de Conturi pentru excelenta muncă depusă. Așa cum spunea și reprezentantul Curții de Conturi, cooperări pentru că a fost în interesul nostru să beneficiem de o analiză solidă a acestor fonduri. Comisia a răspuns prin uh, la observațiile curții, atât în ceea ce privește volumul, dar și analiza. Am căzut de acord în a little bit the, the, the, the EGF in perspective and uh, ca să prezint uh, puțin uh, o imagine de ansamblu asupra FEC și ca să răspund la câteva dintre comentariile negative care au fost făcute, este una dintre măsurile care nu se potrivește, nu, nu face parte integrantă direct din cadrul financiar. Face parte, dar nu este din buget, deci trebuie să vină din rezervă și măsurile sunt bine țintite și cred că raportul curții arată clar că lucrătorii au uh, primit măsuri personalizate care au ajutat persoanele care au avut de suferit de pe urma disponibilizărilor. De asemenea, în raportul curții se menționează că coordonarea din statele care au preferat FEG. Instanța de asemenea constată că statele membre au fost uh, mulțumite cu sprijinul oferit de comisie și nu în ultimul rând nu uh, s-au înregistrat probleme de eligibilitate. În ceea ce privește cele trei recomandări, principalele recomandări în afara punctelor observate din raport cu privire la disponibilitatea datelor. Comisia este de acord. Am uh, introdus câteva dispoziții deja în noua noastră în propunere și sperăm că în dialogul informal în desfășurare vom reuși să transformăm acest disponibilitatea are legătură cu modul în care colaborăm cu statele membre și aici, pe măsură ce lucrurile evoluează, vom uh, vedea mai multe schimburi electronice. Vom începe procesul de aplicare, de angajamente pentru folosirea bugetului de asistență tehnică pentru raportare și avem o dispoziție în noul regulament pentru un raport interimar. Asta face parte din uh, discuția din trialogul informal și deocamdată raportul ne ajută în discuție chestiunea plus valori europene limitate. Succesul în cazul câtorva dintre măsuri ne arată deja că vorbim despre complementaritate la nivelul măsurilor. De exemplu, nu știm exact care a fost uh, rezultatul. Am, uh, avem un raport pentru 2012, însă unde se vede că 50% din lucrătorii formați au reușit perioada de raportare să își găsească un nou loc de muncă, 50% și asta în condiții de criză. Deci ne așteptăm ca rezultatul să fie și mai bun dacă um, lucrurile se vor îmbunătăți la nivelul climatului economic. De asemenea, suntem de părere că acele ținte trebuie să fie atinse și în nou regulament propunem ținte referitoare la integrare a lucrătorilor. Cu privire la alocațiile pentru sprijin pentru venit, aici uh, Curtea a subliniat un aspect foarte important pe care l-am abordat și noi în propunerea noastră pentru noul regulament. Am propus un plafon pentru măsurile respective la 50%. Poate spuneți 30% este media, deci de ce 50%? Uh, da, 30% este media, dar uh, asta uh, n-ar fi o problemă prea mare, însă există cazuri care depășesc 50% și atunci deja apar dezechilibre. De ce 30% este raportul acceptat? Toate măsurile acestea au um, legătură cu măsuri de formare și reintegrare. De până la urmă plătim pe oameni să nu facă nimic. E o impresie greșită pe care uneori o au oamenii. Nu, când oamenii sunt uh, formați, când uh, fac parte din aceste programe de educare, de instruire, de formare, genul acesta de măsuri, uh, primesc niște alocații pentru venit exact pe perioada respectivă. Prin urmare, singura întrebare ar fi în ce măsură putem vorbi aici despre o sprijinul acordat de statele membre. Și aici trebuie să încercăm să ajungem la un echilibru, fiindcă nu vrem să uh, avem impact asupra efortului statelor membre de a construi cele mai bune măsuri. De aceea, în momentul de față, discuția referitoare la aceste alocații de subsistență este, să spunem, oarecum prezentate, șefii de stat, de guverne și Parlamentul au hotărât. Uh, s-a pus o întrebare aici de ce 50 uh, și 65% propus de comisie, 85% în parte depind de, în funcție de statele membre în FSE. Există două logici de intervenție diferite aici, asta în primul rând. În al doilea rând, există bugete diferite. Vorbim despre FSE cofinanțarea programelor naționale operaționale de dimensiuni semnificative pentru uh, țări și regiuni de coeziune. Deci este o uh, intervenție diferită și o logică operațională diferită. FSE, așa cum a și spus un membru al Parlamentului pe bună dreptate, este ad hoc și este ceva suplimentar și putem spune că pentru statele membre dacă aș fi un stat membru, de exemplu, nu vorbesc în nume personal, dacă aș fi un stat membru, să zic, și uh, aș avea opțiunea uh, FSE 85% sau 65% FEG, întotdeauna aș alege FEG. De ce? Pentru că sunt bani adiționali, suplimentari, deci nu trebuie să ai uh, un master în business ca să înțelegi care e avantajul. Problema uneori este că statele membre legislativă administrativă întâmpină dificultăți când doresc două programe diferite, lucru de altfel recunoscut. S-a tot vorbit despre cele 41 de săptămâni, durata așadar uh, necesară pentru soluționarea unei sol solicitări. De ce 41 de săptămâni? Pentru că trebuie întotdeauna să se ia înainte de soluționarea unei solicitări o decizie bugetară. Iar pentru această decizie bugetară, vă dați seama că e nevoie de timp și uh, procedura este una mai uh,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 răspuns la cineva asemenea, Comisia lucrează la o comunicare pe, ma pe marginea temei ajustării. Este un răspuns al Comisiei la raportul uh, SERCAS. Deci, iată acțiunile Comisiei Europene. Nu știu dacă am uh, vorbit prea mult, am simțit nevoia să dau câteva detalii, uh, deoarece detaliile acestea sunt necesare pentru a înțelege bine imaginea de ansamblu. În încheiere nu pot decât să spun că am colaborat tare bine cu Cultea de Conturi. Mulțumesc! Domnul președinte, vă mulțumim la rândul nostru. Cred că vorbesc în numele tuturor atunci când vă spun că vă mulțumim tare mult pentru toate detaliile pe care ni le-ați oferit, detalii foarte constructive. Mai există cereri de luarea cuvântului? Văd că nu. În cazul acesta îi dăm cuvântul domnului Itala, și mai apoi domnului raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Haideți să vă dau, să încerc să vă dau câteva răspunsuri la întrebările dumneavoastră. În primul și în primul rând, nu puteam să evaluăm care este cea mai bună măsură, pentru că nu am avut uh, informațiile necesare dar, pe ansamblu, 100 de mii de lucrători disponibiliza- disponibilizați au beneficiat de pe urma utilizării FEG. În ceea ce privește măsurile de formare, spuneam că doar 27% dintre fondurile alocate din FEG au fost folosite pentru măsurile de formare. Și mai găsiți informații cu privire la măsurile de formare la pagina 20 din raportul nostru. De asemenea, bunele practici. Vedeți o serie de cifre în raportul nostru în ceea ce privește reintegrarea, spre exemplu, avem cea mai bună, cel mai bun rezultat înregistrat în Lituania cu 59% dintre persoane reintegrate. Atât, mulțumesc. Vă mulțumim, spune domnul președinte, îi dăm cuvântul raportorului. Vă mulțumesc, pot să fiu uh, foarte succint, văd că există un consens cu privire la rezultatul succint, doamnelor și domnilor. Știți prea bine procedura pe care o folosim de câțiva ani de zile în comisia noastră. Raportorul pentru descărcare se ocupă de asemenea și de avizul Comisiei pentru Control Bugetar cu privire la următorul exercițiu financiar al uh, Uniunii Europene sau bugetul uh, financiară al Uniunii Europene. În raportul meu am încercat să reunesc cele mai importante aspecte care au reieșit din procedura de descărcare de gestiune și uh, care ne dorim să fie pusă în aplicare discursul domnului Șemeta la fel de responsabil și nu atrage atenția statelor membre asupra acestui fapt, atunci noi nu putem decât să sprijinim Comisia și să, să fim noi, să vociferăm noi. Vom primi în următoarele săptămâni primul rezumat al Comisiei. Este vorba despre ce vizează cadrul, uh, să, cu siguranță în cadrul procedurilor bugetare, cu siguranță va încerca să scadă și mai mult bugetul. Uh, a făcut asta nu doar la CFM, uh, trimițând la, la criza cu care ne confruntăm, ci o va face cu siguranță și în ceea ce privește instrumentele și măsurile. Deci e momentul să spunem clar cine anume e vinovat pentru faptul că fondurile nu sunt utilizate așa cum trebuie. Mulțumesc! Dank u wel, Jens. Ik heb mevrouw Gressle doamna Gresle. Cine mai vrea să intervină? Doamna Andriesen? Altcineva? Vă mulțumesc. Dacă tot discutăm despre acest subiect, haideți să nu uităm faptul că de 10 ani de zile există trei state care se află în topul uh, statelor care comit erori și anume Spania, Italia și Grecia. Cred că situația din aceste trei state este mult mai gravă decât ceea ce s-a întâmplat în Regatul Unit. Asta nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să tragem de ca și uh, Regatul Unit. Însă eu sunt mult mai interesată de maniera în care abordează Comisia aceste state membre. De ce nu face ceva împotriva Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să atrag atenția tuturor prezenți aici că Regatul Unit este singurul stat care a solicitat o reducere a bugetului și asta încă de mult timp, așa că poate, dacă bugetul este redus, vom avea mai puține ocazii de să avem o alocare greșită a fondurilor. Cred că e important contribuabilii europeni dau banii Comisiei spre gestionare nu statelor membre, ci Comisiei Europene. Acesteia îi încredințează și Comisia este cea care are responsabilitatea, chiar dacă fondurile sunt uh, gestionate sau mai bine zis, proiectele sunt implementate în statele membre, Comisia Europeană este cea care are responsabilitatea că înainte ca banii să fie uh, dați, fondurile sunt uh, cheltuite și alocate corect. Nu cred că acest lucru se întâmplă însă și asta este o mare sursă a erorilor raportate de Curtea de Conturi. Aș vrea să mă refer la una dintre sugestiile incluse în raportul domnului Gaer, unde spune că observă cu satisfacție că implementarea corecții financiare a reprezentat 4,5 miliarde în 2012. Această corecție financiară are legătură cu erori care s-au um, produs în câți ani, pentru că suma, da, poate că este mulțumitoare, dar dacă reprezintă volumul de erori care s-au produs în ultimii 10 ani, să spunem, atunci Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Gaier pentru sublinierea câtorva dintre aspectele și problemele cu care se confruntă Regatul Unit. Sigur că există mai multe părți uh, în Regatul Unit. Există probleme în Anglia, de exemplu, dar uh, în țara Galilor rata erorii este scăzută, lucru recunoscut și de comisie în ceea ce privește cheltuirea fondurilor. E important să privim în urmă, dar e important și să folosim acest trecut pentru a învăța ceva pentru viitor. Și cred că aici uh, descăr- raportul de descărcare lui ISG a fost foarte bun. Deci nu doar că a identificat probleme, ci a privit și către viitor, încercând să se asigure că uh, putem face astfel încât pe viitor lucrurile raportul Comisiei Europene. Dacă avem un reprezentant alături de noi, vă rog, dacă puteți să vă prezentați. Mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant al Comisiei, aș vrea să salut proiectul de raport al domnului Gaier, fiindcă accentul este pus pe două elemente importante. În primul rând, capacitatea de protejat bugetul și, în al doilea rând, uh, crearea unei noi culturi de performanță în comisie. În ceea ce privește capacitatea de corecție a sistemelor, știți că comisarul Șemeta va prezenta pe 2 octombrie în fața comisiei dumneavoastră o comunicare referitoare la protecția bugetului UE. În momentul de față, suntem în fază de finalizare a acestui raport și deja sunt în măsură să vă spun că vom aborda toate chestiunile care au fost identificate Aceasta a fost una dintre cerințele formulate, uh, obligațiile conform tratatului, regulamentului financiar și normelor sectoriale. Deci vom explica cum pot fi, în primul rând, prevenite erori, erorile și, dacă nu sunt prevenite, cum pot fi identificate și corectate. Și vom explica rolul comisiei, deci ce trebuie să facă comisia, ci și ce trebuie să facă statele membre. De asemenea, vom explica și caracteristicile 4,5 miliarde, care se referă în mare parte la erori care vin din trecut. Dar ne vom asigura că erorile care sunt identificate, de exemplu pentru 2012, vor fi corectate pe viitor. Nu o să intru în alte detalii, fiindcă domnul comisar Șemeta vă va prezenta toate detaliile acestei comunicări la momentul respectiv. În ceea ce privește cel de-al doilea element, noua cultură în acest caz, Comisia va lua în considerare ce e menționat în raportul domnului Gaer, cerințele eh, formulate în noul acord interinstituțional, unde ne vom axa în special pentru ehm, politicile interne ale strategiei Europa 2020 și uh, ne vom axa pe aspecte care țin de informare și rezultate, mai ales uh, în raportul pentru articolul 318. Mulțumesc! Cred că dacă dorim să scădem această rată de eroare, trebuie să analizăm fiecare sistem în parte, trebuie să analizăm reglementările pe baza cărora se operează finanțările și să tragem uh, consecințele necesare de pe urma acestei analize. Doamna Grăsle are dreptate Structurile sunt foarte, foarte complicate. 1, la care făcea referire doamna Andreasen, l-am, l-am introdus aici în uh, raport, dar bine pot să, pot să reformulez acest punct pentru a oferi mai multe detalii de context, care să ne ajute să înțelegem contextul. Uh, pur și simplu încercam să ședința din că Partidul Socialist uh, sunt în sală, dar mai lipsesc uh, câțiva dintre coordonatori și îi chem uh, să vină. Jens, despre Bulgaria. Ei bine, dragi colegi, după delegația de la Kaliningrad, iată că aceasta este cea de-a doua care se ocupă de eficacitatea controlului la frontiere. În trecut, în cadrul comisiei noastre, am pus accentul pe acest și, dat fiind faptul că mandatul uh, Comisiei este protejarea intereselor financiare ale Uniunii, am dorit să facem exact acest lucru. Și am putut identifica și puncte care și vom doar că Dacă dorește și cineva de la Olaf să Promulgarea de interesant să ascultăm uh, cele spuse de dumneavoastră și în nota informativă puteți afla chiar și mai multe detalii. O să vă distribuim aceste informații și uh, dacă ne puteți da și uh, fișele dumneavoastră, participanții și delegații vor putea să asimileze aceste informații și să le prezinte în următoarele discuții. Domnul Lodi, doamna Gresle și domnul Gaier. Domnul Lodi pentru Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez uh, importanța verificării de către parlamentari a bunului, a bunei funcționări la frontierele externe. Cetățenii, într-adevăr, simt că asta este un punct slab al uh, Uniunii Europene. În ceea ce privește vamele, care sunt competența exclusivă UE, totuși o funcționare care permite administrațiilor naționale care să gestioneze aceste puncte vamale și care uh, trimit facturi Uniunii pentru această activitate. Și ar fi bine să analizăm puțin calitatea funcționărilor vamali care desfășoară această activitate. În legislatura anterioară uh, am făcut un raport cu privire la faptul că avem un sistem vamal care nu era și eu am propus Comisiei Europene să facă un studiu pentru europenizarea funcției publice vamale, adică vamele să nu mai fie sub autoritatea guvernelor statelor membre, ci sub autoritatea europeană. Și Comisia, din câte știu eu, n-a făcut acest lucru, regretabil, aș zice. Poate, în funcție de ceea ce constatați dumneavoastră pe teren și dacă grupurile politice sunt de acord, am putea reveni cu această idee care se referă la Cine gestionează aceste activități? Mulțumesc, doamna Cresler. După cele spuse de domnul Catania, dați-mi voie să spun că nu știu dacă este rolul pe care căile terestre le au în cazul uh, traficului ce privește cu mărcile cel mai des capturate uh, în Bulgaria. Traficul se um, uh, desfășoară în cea mai mare parte dinspre sud, din sud înspre nord. Uh, Polonia, Italia, Regatul Unit. În ceea ce privește ruta maritimă pentru contrabanda cu țigări, cu țigarete, trebuie să luăm considerare faptul că pe uh, aceste embarcațiuni sunt transportate mari cantități, până la 22.000 de um, cartoane de țigări, deci peste 20 de milioane de țigarete. Vă pot spune că în portul Sicilia, cu, prin cooperarea cu OLAF și în Gre- din Grecia, am captat 27 de containere de țigarete. E vorba de țigarete în vrac, nu în containere. Sunt nave vechi sub uh, pavilion din Belize, Panama sau din alte paradise fiscale și uh, sigur că acestea pot naviga destul de mult, o săptămână, două, trei, până când găsesc calea potrivită de a debarca țigările respective. Uneori funcționează pe sistem roll-on, roll-off, adică încarcă direct camioane cu acele țigări și au nevoie de 20 de minute într-un mic port din Spania, Grecia sau Italia, să zicem, să deschidă um, partea din spate a embarcațiunii și să le încarce direct în camioane. Și uh, acum câțiva ani am făcut uh, o captură cu 8 astfel de camioane care au fost încărcate dintr-o embarcațiune. Uh, era vorba de țigări ascunse în pachete cu hârtie erau destinate spre Europa. Uh, adesea, uh, acestea vin și din Emiratele Arabe Unite. Contrabandiștii cunosc exact um, cum să, pot dobândi, se poată dobândi informații. Uh, după criza din Libia, de exemplu, crește um, deplasarea de 100 de containere sunt transportate uh, în ghilimele în mod legal prin Libia, dar nu știm ce s-a întâmplat acolo sau dacă au ajuns acolo în mod legal. Altă destinație este Tunisia. Cinci containere din Port Said, Egipt, cu destinația Tunisia au fost capturate de curând. Colegii din Tunisia însă au spus că aceste containere n-au ajuns niciodată acolo, deci poate că a fost o transbordare undeva în larg. De aceea trebuie să stabilim o cooperare cu serviciile navale ale pazei de coste din Uniunea Europeană. Aceasta este, deci, traseul urmat. În Georgia, Batumi, mai multe vase au plecat de acolo, uh, Marea Neagră și deci e o zonă sensibilă pe care nu putem exclude. De exemplu, de curând am avut o situație cu o barcă rapidă din Muntenegru care încerca să intre în apele italiene și pentru că uh, Muntenegru a fost o zonă sensibilă până în 2000, când am avut cazul special de contrabandă dinspre Muntenegru în Italia, lucrurile s-au oprit, acum nu vă pot spune de ce, dar dacă banda de acolo a încetat. Acum sper că nu o să înceapă iară dinspre Montenegru bărci de mare viteză care încarcă țigări și le aduc uh, în Uniunea Europeană. Asta ar fi o altă rută. Și vreau să închei, vreau să vă dau câteva cifre ca să răspund și la a treia întrebare. Vă pot spune că țările din Africa reprezintă un pericol. Un număr mare de țigarete sunt transportate, de exemplu, în Mauritania. Am avut informații din Spania, din Las Palmas, destinate pieței locale, erau țigare de premium, foarte scumpe, probabil transportate prin uh, deșertul Sahara în țările din Africa de Nord și de acolo introduse prin contrabandă în UE. Există mai multe rute care se modifică foarte repede în funcție de evoluția situației politice. În trecut, Siria a fost o țară de tranzit, acum acest lucru s-a oprit datorită măsurilor restrictive împotriva Siriei care au fost introduse în 2011, pe 27 mai, deci în prezent Siria nu mai este o țară de tranzit. Iată, contrabandiștii eh, se adaptează foarte repede. Ah, trebuie de aceea să fim și noi proactivi. Și ca să răspund la a treia întrebare, putem eh, să vă spunem că ca să răspund reprezentanților Parlamentului European, statelor membre care ne informează cu privire la capturile uh, pe trei luni în țările lor, dar capturile doar de, pentru produse din tutun, țigarete, țigarete um, legale și contrafăcute. Cifrele pe care vi le-am dat în Bulgaria, de exemplu, în 2012, în jur de 83 de milioane de țigarete au fost capturate sunt relevante pentru cantitate, pentru mărci, pentru uh, rutele pe care le urmează aceste operațiuni. E important să știm dacă țările sunt de tranzit sau de destinație. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Gresle. Vreți să interveniți? Progres. Bine, răul este peste tot acțiuni asupra ceea ce privește Siria, într-o misiune OLAF în 2011 existau uh, bănuieli cu privire la încălcarea măsurilor restrictive impuse împotriva Siriei. În momentul misiunii în Cipru, care a fost desfășurată oficial de OLAF în strânsă colaborare cu autoritățile vamale cipriote, deci la momentul măsurile restrictive împotriva Siriei. Deci, autoritățile vamale din Cipru cunoșteau foarte bine situația. referitoare la GTA, GTA deocamdată este în curs de derulare, așa că nu vă pot da detalii. În ceea ce privește solicitările cu privire la mărcile cele mai confiscate în Bulgaria, o să vă ofer informații în acest sens cât mai repede posibil, fiindcă statele membre uh, ne-au dat informații cu privire la mărcile cel mai des confiscate în statele respective, dar nu toate statele membre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 fișele de sale de intervenție și așa că o să avem informațiile de care avem nevoie. Bun. Dacă nu mai vrea nimeni să intervină, încheiem aici acest punct. Vreau să mulțumesc tuturor. Mâine începem la 9 și acum avem o reuniune a coordonatorilor în camera. Facem o pauză de 10 minute.